la puncte procedurale. Vreau să vă reamintesc că astăzi este Ziua Internațională a Familiei. În 1993, adunarea generală ONU a stabilit această zi internațională pentru a promova o mai mare sensibilitate față de chestiunile sociale, economice și demografice ce privesc familia. Familia este nucleul de bază al uh, societății noastre, și împreună cu școala, familia are un rol fundamental uh, în ceea ce privește pregătirea tinerilor și transmiterea valorilor pe care se bazează trăirea noastră în comun. Parlamentul nostru întotdeauna a susținut familiile și întotdeauna am apărat uh, importanța de a garanta un mai bun echilibru între familie, viața de familie și viața profesională. Și astăzi vă spun că ne vom menține eforturile uh, în acest sens. Doamna Lundgren a cerut cuvântul pentru un punct procedural. Mr. President. Domnul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș vrea să prezint aici uh, un punct de procedură, articolul 11, în legătură cu o manifestație care a avut loc pe 27 aprilie la Bruxelles, în afara plenarei. Unul dintre colegii uh, suedezi, uh, doamna Marita Ulsdek, care a dat dovadă de solidaritate față de un uh, terorist palestinian care este condamnat pentru trei atentate teroriste în care cinci persoane și-au pierdut viața, inclusiv o mamă a doi copii. De asemenea, încercare de ucidere membru al unei organizații teroriste uh, care este acuzată de crime. El a fost condamnat pentru trei din patru atentatele pentru care a fost uh, anchetat și în a patra n-a fost condamnat din lipsă de dovezi. Și în loc să dai dovadă de solidaritate față de un uh, terorist uh, deja condamnat, domnule Tajani, dumneavoastră în calitate de președinte al Parlamentului European, vă cer să țineți cont de responsabilitatea dumneavoastră și să analizați acest caz. Mulțumesc. Onorevole D'Amato. Doamna D'Amato Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez dumneavoastră și colegilor de astăzi de aici pentru a denunța faptul că Consiliul celor 27 de state membre blochează ajutoarele pentru zonele lovite de seism din centrul Italiei. S-a piedică astfel, se cere practic cofinanțarea acum și la șapte luni de la dezastru, majoritatea cetățenilor încă sunt în corduri, eh, corturi mă scuza, și nu au o viață normală. Acestea sunt clipele în care trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană vrea să se schimbe, deci să dovedim solidaritatea Uniunii Europeană. Acționați rapid, deoarece trebuie construite locuințele cât mai repede. Il relatore naturalmente difenderà la posizione del Parlamento. Raportorul va apăra poziția Parlamentului la trialog și în această privință Parlamentul a avut întotdeauna o poziție foarte clară. Voi transmite ceea ce ne-ați spus raportorului, care cred că știe deja foarte bine care este poziția Parlamentului. Însă e clar, știm care este decizia Parlamentului. Domnul Carver domnule președinte pe paisprezece februarie domnul papadakis unul dintre membrii verzi ai parlamentului european s a referit la israel în calitate de stat uh, terorist. Am fost împotriva acestei declarații pe vremea aceea, însă vreau să vă cer dumneavoastră să luați măsuri, domnule președinte, împotriva acestui coleg. Mulțumesc. Voglio essere molto chiaro su... Vreau să fiu foarte clar în această privință și în alte privințe. Eu nu am intenția să sufoc și să blochez dezbaterile politice în Parlamentul European. Însă dacă pentru fiecare intervenție cu care nu sunteți de acord se cer sancțiuni Deci dacă nu e vorba de chestiuni care încalcă principiile Uniunii Europene, noi riscăm să transformăm Parlamentul într-o organizație de cenzură și eu nu vreau să pun un căluș acestor dezbateri. Poate suntem de acord sau nu. Însă dacă de fiecare dată când e criticat un stat sau uh, o persoană, uh, deci dacă e vorba doar de atacuri politice și nu atac la persoană, eu nu cred că se cuvine să intervenim cu sancțiuni. Discursul poate fi valabil din ambele puncte de vedere și în funcție de argumente. Deci dacă se folosește un limbaj bulgar față de alți colegi sau se folosesc uh, fraze inacceptabile care încalcă valorile Uniunii Europene, da, se, pute, se putem interveni cu sancțiuni, însă în rest nu cred că este cazul. Eu mi-asum uh, responsabilitatea pentru acest lucru, deoarece eu sunt cel care sunt uh, responsabil de uh, impunerea de sancțiuni. Domnul Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, trebuie să vă spun că Grecia și Cipru, deci două state membre, sunt supuse amenințării expansioniste din partea Turciei uh, și, în același timp, uh, încălcării spațiului aerian și maritim a acestora. Și aceasta, în plus, uh, cu un blocaj care este impus unor state membre a UE. E păcat că există și companii europene care participă la exploatarea resurselor de gaz și care au de suferit. E vorba de drepturile noastre, dar nu numai, ci și de dreptul Uniunii Europene. De aceea considerăm că ar trebui să reacționăm în fața acestor evenimente și Parlamentul ar trebui să se pronunțe așa cum trebuie de altfel să o facă de fiecare dată când unul din uh, statele membre este amenințat. Nu ne putem permite să avem să acceptăm un discurs uh, ca cel uh, al Turciei, care este pe cale de a pune în pericol și de a anunce din nou amenințarea care planează asupra acestei regiuni a Europei. Vă cerem să dați dovadă de solidaritate și avem nevoie de o reacție. Cerem să se ia uh, măsuri față de o țară care amenință stabilitatea în regiune și care încalcă principiile și valorile UE. Vă mulțumesc. Procesul verbal al ședințelor din 26-27 aprilie 2017 au fost distribuite. Aveți observații în legătură cu aceste procese verbale? Nu. Atunci adoptăm, aprobăm aceste procese verbale. Acum referitor la grupurile politice și alcătuirea acestora.